Cristianis, only one minute. Încă un minut, Cristianis. Onorevoli colegi. Stimați colegi. Stimați colegi. Se conclude. Se încheie dezbaterea, ultima dezbatere cu un prim-ministru, șef de guvern, despre viitorul Europei. Cred că a fost foarte important pentru noi toți în calitate de depute- deputați europeni, să fim protagoniști ai acestei faze pregătitoare a acestor discuții despre viitorul Europei. Rezultatele acestei munci, a acestor dezbateri, vor fi menționate la următorul summit european din România pe 9 mai și vreau să mulțumesc tuturor deputaților care au participat la această dezbatere, la toate aceste dezbateri. Cred că a fost o inițiativă pozitivă a Parlamentului European. Aceste dezbateri au fost uh, animate și interesante și am demonstrat că Parlamentul se află în inima democrației. Mulțumesc încă o dată tuturor, uh, vă urez o bună campanie electorală și Paște fericit! Dragi colegi, bună ziua! Vom trece la voturi, însă înainte am câteva anunțuri de făcut. Domnul David Borelli mm, părăsește deputații neafiliați și aderă la grupul ALDE începând de pe 17 aprilie 2019. We will now proceed, Acum trecem la vot. The first item on the agenda is... Primul punct de pe ordinea de zi Văd că domnul Buticofer cere cuvântul. Este un punct de procedură. Vă rog, domnule Buticofer. Thank you. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În temel articolelor 1 și 150 din regulamentul de procedură, doresc să atrag atenția Parlamentului asupra unui aspect foarte îngrijorător pentru democrația din Europa Facebook are de la începutul săptămânii o nouă politică de publicitate care nu mai dă posibilitatea Parlamentului European și politicilor, um, partidelor politice europene să facă reclamă pe tot uh, continentul european, pe toată suprafața Europei. Atât Parlamentul, cât și Comisia, cât și Consiliul au scris scrisori în atenția domnului Nicled, uh, protestând împotriva acestor noi practici, dar deocamdată Facebook nu reacționează. Consider că este complet inacceptabil ca o companie privată care hotărăște undeva într-un birou în Statele Unite cum anume alegerile europene vor, se vor desfășura. Este o atitudine arogantă și complet inacceptabilă. Repet, Facebook ne dictează nouă uh, atitudinea. Președintele întrerupe vorbitorul. Aș dori ca Parlamentul European și partidele politice uh, să uh, poată să facă campanie peste tot în Europa. Este legitim și regulile noi ale Facebook fac acest lucru să fie imposibil. Cer colegilor să se alăture celor care deja au protestat și propun ca partidele politice europene să se unească și împreună să scrie o scrisoare deschisă domnului Zuckerberg protestând și cerând o modificare imediată a regulilor. Mulțumesc! Thank you. Uh, no take. Președintele, am notat mai am două solicitări de intervenție, regulament de puncte de procedură. Acum, doamna Tune, doamna Hockenstein. Colleagues. Vă mulțumesc. Stimați colegi, mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat de ce v-am dat uh, narcisele galbene. Mulți dintre dumneavoastră le-ați primit deja, mâine vor fi distribuite și pe coridor. Uh, coridoare. Ascultați cu atenție. Pe 19 aprilie uh, vom aniversa uh, revolta din ghetoul de la Varșovia. Noi, uh, cei din Varșovia, sărbătorim această aniversare cu aceste frumoase narcise. Haideți, la finele mandatului nostru să transmitem un mesaj cât se poate de clar și frumos, să, să arătăm că ne aflăm aici tocmai pentru a preveni orori de genul acesta. Mulțumim, stimată colegă, am notat. N-a fost punct de procedură, dar, într-adevăr, subiectul este important. Urmează doamna Rol, ultimul vorbitor, punct de procedură. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ținând seama că dosarul INTA a fost scos de pe ordinea de zi, doream să profit de acest minut pentru a vă uh, mulțumi după 30 de ani de activitate în acest, parla- în, în acest uh, parlament. În ceea ce privește chestiunile uh, comerciale, am uh, obținut multe în ultim, ultimele luni și ultimii ani. Când mi-am început eu activitatea, eram 12 state, acum suntem 28. Când am, mi-am început eu activitatea, nici măcar nu aveam o, un hemiciclu, o sală plenară și acum suntem cu toții aici uh, în această sală și aș dori să uh, Mulțumesc uh, landului din care provin, uh, Saxonia uh, inferioară și țării mele de origine, Germania, că m-a primit în condițiile în care eu nu m-am născut în Germania. Este o atitudine profund europeană și vă transmit următorul mesaj pentru următorii ani. Dragi colegi, ar trebui să fim mândri de ce am obținut cu toții împreună. Vă mulțumesc din inimă pentru toate și sper că viața continuă și după ce nu voi mai fi eurodeputată. Mulțumesc! Thank you, colleague, and let me also... Vă mulțumesc, stimată colegă, vă urez mult succes în continuare. Domnul Castaldo va fi chiar ultimul vorbitor. Punct de procedură. Aveți cuvântul, domnule Castaldo. A dori să vă refer la regula 226 și 227. Interpretarea pe care o vom vota astăzi este o, un amendament la regulamentul de procedură. Se întâmplă cu o propunere adoptată cu majoritate simplă. Așa se întâmplă pentru fiecare interpretare. Însă, nu, cum nu s-a ajuns la um, majoritatea absolută în luna ianuarie an, anului acesta, am avut nevoie de această interpretare adoptată cu majoritate simplă, dar din păcate vor fi posibile uh, interpretări dup- după cum uh, îi place uneia sau altuia. Ar trebui să fim vigilenți uh, și să știm cine hotărăște dacă orientările politice sunt uh, respectate. O face doar președintele Parlamentului sau uh, biroul uh, în consens? Care sunt consecințele unei evaluări de nonconformitate în sfârșit? Care sunt căile de atac judiciare? Nu s-au dat răspunsuri la niciuna dintre aceste întrebări. Încă o dată, la sfârșitul legislaturii și în pripă asistăm la uh, tentativa de a schimba regulile pentru formarea grupurilor și rămân chestiuni juridice deschise foarte importante și în plus se um, uh, amenință buna funcționare democratică a Parlamentului nostru. Este un atac împotriva casei democrației europene și vă rog să vă alăturați mie și să votați împotriva acestei interpretări. Spuneți da democrației și nu aceste interpretări. Domnule Castaldo, am respectat regulile de procedură. Nu voi cita articolele 3 și 4 din articolul 206. A avut loc o adevărată dezbatere, oricum o chestiune de orientare Continuăm cu voturile. Primul punct de pe ordinea de zi, interpretarea articolului 32, alineatul 5, primul paragraf, a doua liniuță din regulamentul de procedură. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And that has been adopted. S-a adoptat. We will now proceed uh, to the next item. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul uh, domnului Corau a protocolului acordului Danemarca privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil și Eurodac. Încă o dată vot până apel nominal s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. Și s-a adoptat. Urmează raportul NICA, instituirea programului Orizont Europa, stabilirea normelor sale de participare și de diseminare. Votăm textul în ansamblul său, amendamentele 2, 3, CP1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, s-a adoptat. Amendamentul 203, CP2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul uh, la articol 3.2.b, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Amendamentul 205, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 203 CP4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 207. Ridicați mâna cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ceea ce înseamnă că votăm acum 203 CP5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul este caduc. Articolul 6, alineatul 1, amendamentul 208, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. Continuăm acum cu articolul 6, aliniatul 7, amendamentul 209, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And that has been rejected. Se respinge. Votăm acum amendamentul 203 CP6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă articolul 6 alineatul 8 acum. Scuze, am greșit. Nu, nu votăm, amen, nu am votat amendamentul 66 CP1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 203 CP7D și 66 CP2D. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 210. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Ceea ce înseamnă că votăm acum 203 CP8 și 71 CP1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 3, amendamentul 212, vot prin apel nominal, s-a deschis vot. The vote is closed. And that has been rejected, which means we... Se respinge, ceea ce înseamnă că votăm amendamentul 4 și 203 CP9. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm com propunerea comisiei. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. And that has been adopted. Se adoptat. Congratulations. We will now proceed. Felicitări raportorului. Continuăm cu raportul domnului Eller, programul de punere în aplicare a programului Cadru Orizont Europa. Amendamentul 299. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 300. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis. Și a fost respins. Votăm propunerea comisiei, vot prin apel nominal, să deschis votul. S-a închis. Și se adoptă. Votăm acum proiectul de rezoluție legislativă, amendam, vot prin apel nominal, să deschis votul. S-a închis. și se adoptă. Felicitări! Continuăm cu raportul domnului Dante, supravegherea pieței și conformitatea produselor. Este un vot unic. Pe amendamentul 214, vot nepronominat, s-a deschis votul. Domnul Zulo, doreați să puneți o întrebare? Îmi cer scuze, domnule Zulo, nu v-am văzut. Aveți cuvântul. Un minut. Domnule președinte, Stimate raportori, stimați colegi, iau cuvântul ca să cer plenului posibilitatea să votăm amendamentele noastre pentru uh, în temelul articolului 59.3 din regulamentul Parlamentului. Vreau să vă amintesc că Includerea obligației de a pune pe etichetă originea produselor favorizează protecția sănătății, a securității mărcilor înregistrate și blochează și descurajează practicile de concurență deloială. E adevărat că acordul care, la care s-a ajuns în trilog conține norme importante, dar dacă aplicați acest uh, pachet bunuri, înseamnă că nu veți fi de acord cu mențiunea made, made in ori așa nu vom mai proteja uh, această denumire made in, fabricat în. Parlamentul de mai multe ori a apărat uh, denumirea made in și am dorit ca acest parlament să o facă din nou. Am înțeles, domnul Dante, care este raportor, dorește de asemenea să ia cuvântul. Aveți un minut la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mărturisesc că noi suntem împotriva acestei solicitări. Poate că domnul Zulo nu a fost uh, atât de prezent la triloguri și nu-și dă seama cât de dificil ne-a fost ca să ajungem la un acord precum acesta după atât de mulți ani, astfel încât până la urmă să avem o piață supravegheată și nu cum se întâmplă astăzi o piață în care avem 32% dintre jucării care nu sunt conforme și 58% dintre bunurile electrocasnice nu sunt conforme cu normele. Noi am muncit foarte greu la acest text. Acest text a, a fost votat uh, uh de către grupul uh, SD și chiar și domnul Zul a votat pentru și la fel și Italia la Consiliu. Deci ne așteptăm că dacă domnul uh, Zulo ține atât de mult să aibă o normă despre uh, denumirea Made In, să facă presiuni la Consiliu și să ceară domnului ministru să facă ceea ce era de făcut și uh, ce am făcut noi înainte în guvernul în care făceam noi parte. Deci vă cer să respingeți această propunere. Mulțumesc, domnule uh, Danti. Deci nu voi supune la vot propunerea domnului Zulo, care era a vota asupra um, amendamentului. Dar acum votăm cu mâna de cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum votăm amendamentul 214, vot prin apel nominal să deschis votul. The vote is closed. S-a închis. And that has been adopted, so the European Parliament has... Așa se încheie prima lectură a Parlamentului. Felicitări. We will now proceed with the Caldemose. Uh, Trecem la raportul Schaldemose acum promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii uh, prin servicii de intermediere online. Amendamentul 142, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Parlamentul European și-a încheiat așadar prima lectură. Felicitări! Trecem acum la raportul Dalton, mai bună asigurare și a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor. Văd că doamna Tun cere cuvântul. Aveți cuvântul, un minut. Din păcate, directiva aceasta nu rezolvă problema stringentă a uh, produselor cu dublă calitate. Există o listă deschisă de derogări care permite, practic, uh, vânzarea unor produse cu ambalaj identic, dar conținut diferit. Deci, în numele a peste 100 de membri din 25 de state membre care au uh, cosemnat amendamentul uh, ce interzice această practică, vă rog să uh, votați aceste amendamente separat. Mulțumesc. Există 38 de uh, membri ai Parlamentului care susțin această cerere? Deci dacă există 38 de uh, colegi uh, dispuși să susțină susține această moțiune, atunci vă rog să vă ridicați. Cred că putem spune cu mâna pe inimă că pragul a fost întrunit. Domnul Dalton dorește să intervină. Un minut aveți și dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, am tot negociat și negociat. Acesta este acordul care a fost agreat de toate grupurile politice am obținut noi reguli în ceea ce privește dubla calitate, care uh, se referă tocmai la subiectul pe care îl menționați dumneavoastră. Orice fel de amendament pe care îl uh, promulgăm va distruge acordul. Asta înseamnă că achiul comunitar uh, consolidat în multe domenii va fi de domeniul trecutului. Acordul este unul de bun, bună calitate și cer Parlamentului să sprijine acest acord. Mulțumesc! Uh, supunem la vot uh, propunerea doamnei Tun, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinsă, colegi. Deci, nu vom, vom vota 111, acum vot prin apel nominal votul asupra acordului provizoriu. Votul s-a închis acum. Se adoptă, iată. Parlamentul European și-a încheiat prima lectură. Sincere felicitări, domnule Dalton. Trecem acum la raportul IUSO, transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscului în uh, cadrul lanțului alimentar. Vot unic la amendamentul 171, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Parlamentul European și-a încheiat prima lectură. Felicitări, doamne Ayuso. Trecem la raportul de Grandes Pascual uh, privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente. Înțeleg că domnul de Grandes vrea să intervină. Am înțeles bine? That is not... Nu, se pare că nu. Trecem atunci la vot. Acordul, votăm uh, acordul provizoriu, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Domnule Pascal de Groandes, doriți să interveniți acum? Puteți să o faceți. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Camerei pentru acest rezultat. Sunt sigur că va fi spre beneficiul cetățenilor europeni și a sănătății. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru o colaborare, o colaborare exigentă, dar care a permis obținerea acestui rezultat care a întrunit consensul. Vreau să mulțumesc uh, în această zi când voi părăsi Parlamentul după 15 ani. Mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborare și indiferent de grupul care aparține, pentru mine a fost o onoare să fiu deputat european. Eu îmi mărturisesc uh, credința în Europa și vreau în încheiere să mulțumesc frumos colaboratorilor mei din toți acești ani. A fost pentru mine o parte esențială din munca mea și mi-aduc aminte de toți cei uh, care m-au ajutat. Mulțumesc Anei, Mercedes, Carina, Vă mulțumesc încă o dată tuturor și la revedere! Domnule de Grandes Pascual, vă urez și eu toate cele bune și vreau să vă felicit că iată, pentru că iată Parlamentul European a încheiat prima lectură pe marginea raportului dumneavoastră. Trecem acum la raportul Salini, Programul Spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul Spațial. Înțeleg că comisarul Biencovska vrea să intervină în numele comisiei. Aveți cuvântul. Uh, uh, Vă mulțumesc. Este un dosar foarte important. Vrem să menținem, uh, dar și să întărim poziția pe plan mondial în acest sector al Uniunii Europene. Cinci comentarii din partea comisiei. Avem niște noi acte Uh, delegate privind uh, această agenție. Avem noi amendamente cu privire la uh, componența geografică a agenției și cu privire la responsabilitățile acestei agenții. Vă vor parveni aceste actele delegate cât mai curând cu putință. 230 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 229, vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Trecem la 228. Uh, cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Vom vota acum propunerea comisiei. votul în apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări, domnule Salini. Trecem acum la raportul Milinar, programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027. Înțeleg că doamna comisar vrea să intervină din nou, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Votul acesta confer, confirmă angajamentul de a implementa pentru prima dată o abordare europeană pentru crearea unei infrastructuri și unei capacități digitale europene în domenii strategice, precum inteligența artificială, cibersecuritatea și, bineînțeles, uh, piața unică digitală. Uh, comisia însă vine cu următoarea declarație. Comisia nu poate fi uh, de acord cu amendamentul referitor la transferul de resurse alocate statelor membre. Acest amendament ridică întrebări legate de compatibilitatea cu alte uh, regulamente în vigoare, precum regulamentul privind dispozițiile comune. Parlamentul dorește o abordare orizontală pe tema aceasta în negocierile pe viitorul CFM. Mulțumim, doamnă comisar. Trecem la amendamentul 206 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Votăm acum propunerea comisiei. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Felicitări, doamnă Milinar. Trecem la raportul Gigold, programul Fiscalis pentru cooperare în domeniul fiscal. Votăm acum amendamentul 4, textul pe ansamblu, care a fost prezentat de către comisie. Uh, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm propunerea comisiei, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Gerbrandi, programul pentru mediu și uh, politici climatice, LIFE. Înțeleg că doamna comisar vrea să intervină din nou. Aveți cuvântul, doamna. Mulțumesc, că această propunere legislativă vine la momentul oportun. În momentul de față, cetățenii europeni, în special tinerii, protestează, cer uh, mai multă acțiune pentru protecția mediului înconjurător. Tocmai de aceea, uh, acest uh, raport arată clar care sunt uh, intențiile noastre. Dar Comisia regretă faptul că colegiuitorii au, au decis să să păstreze logo-ul uh, LIFE. Abordarea noastră orizontală este cu totul alta. În al doilea rând, considerăm că nu există motive pentru uh, procedura de examinare a clauzei privind uh, lipsa de avize și, de asemenea, considerăm că perioada deschisă de derulare a programului este în detrimentul negocierilor viitoare cu privire la, la CFM. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. 105, amendamentul 105. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 108, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Trecem acum la amendamentul 41. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 109. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Asta înseamnă că votăm acum 42. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 110. Acum vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 111. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 112. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 105. CP4. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 51. CP. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 105 CP5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106, uh, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 107, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Prin urmare, Vot prin apel nominal pe propunerea comisiei. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări, domnule domnului Andri. Urmează raportul Weidenholzer-Hauta la programul Justiție. Amendamentul 78 CP1. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 78 CP2. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 78, CP3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 CP4, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 78 CP5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 CP6 pe două părți. Prima parte, cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Să punem acum la vot propunerea comisiei. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Dragi colegi, înainte de a trece la ultimul raport, este ultima dată când prezidez o sesiune de vot și aș dori să vă mulțumesc uh, pentru ultimii doi ani și jumătate. Aș dori să vă urez succes celor care participați la alegeri și toate cele bune celor care nu își depun candidatura pentru viitorul Parlament. Și acum vă mulțumesc pentru aceste aplauze care vă sunt dedicate dumneavoastră. Și acum ajungem la um, raportul Valero Uh, programul Drepturi și Valori, amendamentul 116, vot prin apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Textul întregimea sa, amendamentul 115, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Supunem la vot acum propunerea comisiei, vot prin apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Avem acum un număr de delegații interparlamentare, delegații la comisiile inter, interparlamentare mixte și delegații la, la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale. Există o propunere, o decizie din partea conferinței președinților, textul original. Cine stă pentru? Este vorba de alineatul 1, punctul B, linia 5, textul original. Deci cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supunem la vot propunerea de a avea o decizie. Vă rog să ridicați mâna cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă mulțumesc, dragi colegi. Vom trece imediat la explicarea voturilor, deci uh, le-aș mul- mulțumi celor care nu participă la această parte să uh, părăsească în liniște emiciclul. Mulțumesc! Dragi colegi, v-aș ruga în mod politic, politicos să părăsiți hemiciclul pentru a putea trece la explic, explicarea voturilor. O să începem uh, imediat, în mai puțin de un minut. So Aș dori să mulțumesc celor care părăsesc semiciclu. Trecem la explicarea voturilor. Primul raport este raportul Dan uh, Nica, edificarea Horizon Europe și stabilirea normelor pentru participare și diseminare. Are cuvântul doamna Maier, în primul rând, un minut. Mulțumesc. Doamna Maier, o secundă vă rog în mod uh, sincer și politicos să părăsiți semiciclul pentru a putea trece la uh, explicarea voturilor. Vă dau cuvântul, doamnă Maier. Vă mulțumesc din nou, uh, domnule președinte. O fugă a, a creier, creierelor este un fenomen uh, susținut de finanțarea europeană. Uh, și finanțarea europeană este importantă pentru a permite colaborarea internațională, pentru a atrage cele mai strălucite uh, minți. Și în uh, orizontul 2020 uh, putem uh, investi în uh, tehnologii ale viitorului și Universitatea Hartford și tocmai facem acest lucru. Astăzi discutăm despre programul care ar urma să se desfășoare între 2021 și 2027. Înțeleg că este o perioadă prea îndepărtate pentru guvernul britanic, care acum pare că funcționeze, funcționează doar de la o oră la alta, dar și pe viitor uh, trebuie să putem să ne apărăm reputația științifică. Însă știm cât de greu se câștigă o reputație și cât de ușor o poți pierde. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Palmer? Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Orizont 2020 permite regiunii mele să beneficieze de sute uh, și chiar mii de um, lire steline care să financeze cercetarea și să creeze locuri de muncă. Acest program este indispensabil pentru Europa, pentru că permite regenerare și dezvoltare economică, pentru că s-au susținut programe care au priorități sociale, pentru că permit formarea adulților. Avem acum uh, un program în care fiecare liră stelină să poată să conteze. Dacă nu se va ajunge la o ieșire cu un acord din Brexit, atunci avem nevoie de un program asemănător. Altfel nu vom putea accepta. Toate sectoarele din regiunea mea trebuie să beneficieze de finanțare pe viitor și eu mă voi bate pentru asta. Mulțumesc, domnule Palmer. Urmează acum Domnul Deva, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Orizont 20 a fost uh, un instrument de investiții remarcabil, asta mult timp. Și dați-mi voie să vă spun că activitățile de cercetare a Parlamentului European, toți cei care m-au ajutat în uh, ultimii 20 de ani pentru în pregătirea uh, și munca la dosarele privind uh, cercetarea uh, au reușit să obțină rezultate uh, remarcabile. Domnul Deva enumeră o serie de nume de co- colaboratori. Aceștia au contribuit într-o manieră semnificativă la activitatea Parlamentului European. Vă mulțumim, domnule Deva. Urmează acum domnul Seinfeld. Un minut. Dziękuję bardzo, <clears throat> panie przewodniczący Horizont Europa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Orizontul Europa este un nume uh, extra, extraordinar care ne inspiră um, o viziune asupra unei Europe unite, o Europa inno- un actor inovator pe scena internațională. Acest program cred că merită sprijinul uh, din partea noastră, nu doar uh, pornind de la sumele propuse de Comisia Europeană. Parlamentul European dorește să se ajungă la o finanțare de 120 de, de miliarde de euro și aș dori să insist asupra două avantaje aduse de acest program, chiar dacă acestea sunt mai numeroase. În primul rând este vorba de evidențierea rolului IMM-urilor 70% din uh, fonduri uh, sunt îndreptate înspre acestea din domeniul de inovare și, în al doilea rând, uh, acoperirea mm, mm, deficienței de investiții din Uniunea Europeană. Există state care au mulți bani pentru a investi în inovare, există alte, alte state care nu dispun de acești bani și aceștia, acestea se vor bucura de această finanțare. Domnul Zahradil. Ce vă spun? Vă mulțumesc. Am fost uh, foarte bucuros să vorbesc um, cu optimism, pentru că este ultimul meu discurs în acest Parlament. E adevărat că am avut ocazia de multe ori să critic proiecte legislative adoptate în Parlament, rapoarte și rezoluție, dar Orizont este exact tipul de program pe care trebuie să-l aprobăm și să îl promovăm dacă vrem să ținem pasul cu dezvoltarea științei și a noilor tehnologii. Mă bucur că acest program va exista în continuare, este un acord ambițios, chiar și pentru finanțare. Să sperăm că finanțarea va fi garantată și dați-mi voie să vă spun că după plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeană, îmi doresc ca Regatul Unit să fie pe deplin integrat pentru că acest program, uh, ca ei să poată să beneficieze în continuare de acest program. Mulțumesc, domnul Podpisil, un minut. Pane předsedající, já jsem také podpořil s radostí tuto dohodu, protože... Vă mulțumesc, domnule președinte și am susținut uh, acest acord, pentru că fiecare euro investit în uh, cercetare și dezvoltare este un euro bine cheltuit. Deci sunt încântată faptul că acordul provizoriu a fost uh, promulgat. Mă bucur tare mult că sumele in, pentru investiții sunt uh, sporite și Mă mai bucur să aflu și că există specifici, uh, specificații mult mai clare pentru fluxul de bani. Să vor face investiții mai multe în uh, medicină, în schimbările climatice și alte teme importante. Și dacă Europa vrea să țină pasul cu alte părți ale lumii, să știți că nu e uh, suficient să ne bazăm pe fondurile naționale. E nevoie de acest fond european. Domnul Caputo, un minut. Grazie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Noul regulament Orizont Europa reprezintă fără nicio îndoială programul european de cercetare și inovare cel mai ambițios realizat vreodată. Este cu siguranță un semnal important, și anume că 35% dintre finanțări sunt destinate a tehnologiilor care respectă mediul, 35 de miliarde de euro cele 100 în total pentru perioada 2021-2027. Mă bucur că avem această abordare mission-based, adică con- concentrată în jurul unor obiective specifice ca decarbonizarea mediului urban, ceea ce va permite să acordăm prioritatea anumitor obiective. Este importantă și crearea acestui referent unic astfel încât uh, să ajungă repede de laboratoare pe piață tehnologiile cele mai promițătoare și trebuie să ajutăm întreprinderile cele mai inovatoare și noile întreprinderi. O unică notă negativă. Acordul la care s-a ajuns nu a exclus în mod clar de la finanțare combustibilii fosili, pentru că ar fi fost uh, um, ceva ce ar fi trebuit să facem. Mulțumesc. Acum, doamna Costa, un minut. Îmi cer scuze, spune președintele. Încă o dată, uh, vă cunosc foarte bine, doamnă Costa. Eu, uh, din păcate, a fost că pe ce să vă sar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o veste minunată cea a promovării uh, acestui acord parțial pentru programul Orizont 2020. Cele 20 de miliarde pe care le-a propus Parlamentul, în plus sper că vor fi respectați de Consiliu, pentru că trebuie cu adevărat să investim în cunoaștere, în inovare și în incluziune. Sunt foarte bucuroasă din cauza două motive. Am reușit să fie inclus, uh, uh incluse științele sociale și umane, în toate uh, polurile tematice din pilonul provocări globale și industriale. Ar fi fost ciudat ca aceste științe să nu fie incluse în domeniul cercetării științifice, care este atât de uh, diferită. Comisia de Cultură a obținut și o altă victorie. Acum avem un cluster tematic numit Cultură, Creativitate și Societate Inclusivă, cu un buget de 1 miliard și jumătate, din care 45% este pentru cercetare în sectorul cultural și creativ și 3% uh, uh, pentru noul cloud, patrimoniu cultural, care dorește să facă față provocării pe care le prezintă protejarea și promovarea patrimoniului cultural. Așa se întărește uh, proiectul european. Domnul Hanna, cu minut. Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte. De de, unde ne vine această idee că politicienii și funcționarii sunt cei mai în măsură să decidă încotro trebuie să se îndrepte fondurile care finanțează cercetările? Eu am fost uh, jurnalist înainte de a veni în, uh, Parlamentul uh, European și nu cred uh, că aceasta ar fi atitudinea potrivită. Dacă este să ne gândim la marile invenții care au transformat uh, viața oamenilor, niciuna dintre acestea nu au depins de granturi guvernamentale. Și la fel s-a întâmplat și cu invențiile care au demarat uh, industria, uh, revoluția industrială. Am ajuns în acest cerc vicios în care întrebăm pe beneficiar dacă este o idee bună să, se, să primească o finanțare mai mare. Evident că aceștia vor spune că da, au nevoie de mai multă finanțare, însă mă întreb dacă așa trebuie să fie cheltuit bugetul nostru. Nu am nimic împotriva sporirii Uh, finanțării educației. Însă, când aud colegi care spun că succesul este măsurat prin mărimea bugetului, mă întreb dacă ne-am stabilit bine prioritățile. Mulțumesc, domnule Henan. Trecem acum la explicarea voturilor pe marginea raportului domnul Eller uh, programul de implementare a orizontului Europei. Domnul Hainan, din nou un minut. Mulțumesc, e ultimul, mulțumesc, e ultimul discurs de, uh, al meu. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, uh, personalului dumneavoastră și uh, inter, interpreților pentru asistența oferită. Iată, la trei ani după referendumul pentru Brexit, la patru ani după, la doi ani după alegeri, iată, Acum, <laughs> Regatul Unit se confruntă cu uh, probabilitatea participării la o, o nouă rundă de alegeri europene. Mulțumim, urmează acum uh, raportul Danti, supravegherea pieței și conformitatea produselor. Aici avem o singură oratoare, doamna Miții. Mr meta l-konsumaturi jixtru prodotti ġodda bħal artikli elettroniċi ġugarelli u kosmetiċi huma jistennew li dawn ikunu siguri. sfortunatament dan mhux Domnule președinte, e foarte bine că vrem ca jucăriile și produsele electronice să fie conforme și mai sigure, pentru că foarte mulți ani uh, cumpărătorii puteau să cumpere produse periculoase fără să știe acest lucru. Or, acum trebuie să ne asigurăm că toate produsele, indiferent dacă sunt fabricate în Uniunea Europeană sau în afara ei, dacă sunt cumpărate în magazine sau online, se conformează cu regulile de securitate. În plus, trebuie să supraveghem mai îndeaproape uh, uh, respectarea standardelor de către producători. Legislația europeană trebuie să-i protejeze pe consumatori. Atunci când cumpără produse care uh, pot să fie uh, riscante. Eu am votat pentru acest uh, raport pentru că securitatea produselor va fi acum garantată într-o mai mare măsură și vom avea aceleași reguli pe piața internă care îi vor proteja pe consumatori, mai ales sănătatea lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la următorul raport în ceea ce privește modernizarea regulilor protecției consumatorilor. Mai întâi, domnul Palmer, un minut. Una din cele mai importante chestiuni când uh, uh, vine vorba de protecția consumatorilor este uh, problema emiterii de bilete sau achiziționarea de bilete la, preț, la supraprețuri. Salut acest uh, raport și mulțumesc celor care din Regatul lui de mult timp au cerut uh, o actualizare a cadrului legislativ. Am nevoie și de un răspuns coordonat pe plan european. Această problemă poate fi rezolvată prin uh, prin uh, măsuri care uh, îngrădesc uh, posibilitatea anumitor uh, platforme pe internet să ofere bilete la suprapreț. Aș dori să cer Uniunii Europene, Comisiei uh, Europene, Parlamentul European să rezolve această problemă astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiți să plătească prețuri prea mari pentru anumite bilete. Domnul Pospișil. Vă mulțumesc, domnule președinte. După după ezitări îndelungi, uh, am decis să susțin această propunere, care nu e neapărat perfectă, chiar deloc perfectă când vine vorba despre combaterea dublei calități a alimentelor. Amendamentul care nu a fost, uh, nu s-a bucurat de majoritate, tocmai asta vroia, să combate astfel de produse. Din păcate, iată, votul n-a fost câștigat și nu pot decât să re- regret asta. Prin urmare, uh, compromisul uh, votat e un fel de uh, semipas, un păsuc înainte, în, într-o direcție bună, care însă nu, din păcate însă nu mergem suficient de departe, propunerea nu e perfectă, sper din tot sufletul că în viitor noul Parlament European, noua Comisie vor trata acest subiect. Dacă se va, găs- uh, se va ajunge la concluzia că compromisul nu e suficient, sper că el va fi îmbunătățit. Mulțumim, trecem la următorul raport. Este vorba despre raportul AIUSO, transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar. Domnul Sosnieț, un minut. Certificowanie bezpieczeństwa jakichś produktów ma sens Certificarea produselor are rost atunci când um, entitatea care emite aceste certificate are cu adevărat uh, o responsabilitate și că poate să fie trasă la răspundere atunci când se înșeală. Nu am auzit vreodată că se poate uh, face recurs împotriva deciziei unei asemenea entități. Ce uh, vi se pare normal că o anumită instituție să vă dea lecții, să vă spună ce puteți să mâncați și ce nu puteți uh, consuma? Această directivă este mult prea generală și de aceea nu puteam să votez pentru. Bineînțeles că trebuie să existe reguli de securitate, dar nu trebuie ca să existe reguli universale pentru toată lumea. Mulțumesc! Uh, Acum trecem la următorul raport, pentru care avem explicații de vot. Raportul domnului Grandes Pascual, protecție suplimentară și certificate pentru, produs, pentru medicamente. Mai întâi, domnul Faria, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Certificarea produselor medicale din uh, Uniunea Europeană este o piață în uh, creștere și produsele și medicamentele generice duc la reducerea costurilor pentru europeni și am uh, votat pentru acest raport. O protecție uh, suplimentară este importantă pentru ca um, a crește oferta de medicamente în Europa și pentru a garanta calitatea acestor medicamente și pentru ca uh, um, furnizarea de medicamente să funcționeze în mod adecvat. Este important de asemenea să nu ignorăm chestiunea exporturilor în state terțe și să garantăm uh, uh bunele practici. Această protecție suplimentară va permite investitorilor în aceste noi medicamente să obțină profiturile uh, preconizate. Europa trebuie să aibă o poziție unită pe, uh, într-o lume globalizată uh, tot mai competitivă și să susținem industria farmaceutică din Europa. Domnul Caputon, minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acest nou regulament cu privire la un certificat suplimentar de protecție pentru medicamente tocmai adoptat va ajuta companiile să se extindă și să dezvolte. Va genera activitate economică și noi locuri de muncă. Companiile europene sunt uh, nevoite să facă față unei concurențe acerbe din partea companiilor din uh, țări terțe și n-au altă alegere decât să se delocalizeze pentru a merge în alte țări. Însă noul regulament le va permite producătorilor de medicamente generice și biosimilare din Uniunea Europeană să producă o versiune generică sau biosimilară pentru medicamente care sunt încă protejate de aceste certificate suplimentare, dar numai în scopul exclusiv de a exporta în țări terțe sau atunci când nu există un astfel de certificat sau el a expirat. Va fi așadar uh, un lucru benefic pentru tot sectorul farmaceutic care va putea accesa piețe unde aceste reguli pe care noi le avem aici sunt ignorate. Mulțumesc! Mulțumim, ședința se suspendă până la ora 3.